Dear colleagues, I think that it is time to vote. Stimați colegi, cred că a venit vremea să trecem la vot. Putem să începem cu primul raport de pe lista de votare, punctul 8 de pe ordinea de zi, adică raportul doamnei Gardine cu privire la decizia Consiliului referitoare la concluziile de la Doha amendamentul la protocolul de la Kyoto. Vot electronic. Am deschis votul. Pier Nicola, cred că avem uh, prea mulți de la EFDD. Am închis votul. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Haideți să mergem mai departe la următorul punct. Raportul la VIA cu privire la decizia Consiliului referitoare la acordul cu Islanda. Vot electronic simplu. Am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Trecem acum mai departe. Raportul domnului Grjib. Cu privire la uzinele cu ardere medie, vom începe cu amendamentul de compromis 17, voturi pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. Este foarte clar, spune domnul președinte, dar dacă vreți putem să reîncercăm. Amendamentul de compromis 1. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. O persoană în plus de la PPE. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Urmează 2A. Amendamentul de compromis 2A. Pentru. Împotrivă? Verificăm. Avem o persoană în plus de la socialiști. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 2B. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. Ca să fim siguri. A votat toată lumea? Am închis votul. Se adoptă. Amendamentele 136, 22, 17 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm. Am deschis votul. A votat toată lumea? O persoană în plus de la PPE. Am închis votul. Se adoptă. 138 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23, 11, 139 în bloc și 199, 218, 247, 263, toate împreună, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 150, amendamentul 150, pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. O persoană în plus de la PP. Am închis votul. Se respinge. O 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O sută șaptezeci și nouă ca adăugire la amendamentul de compromis 10 de la trei colegi pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Se respinge. Urmează. O sută nouăzeci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 191 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 193. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 196-197. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Dobbiamo votare l'emendamento. Acum. 238. Pentru. Împotriva. Se respinge. Compromisul 5. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Urmează amendamentul de compromis 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 280. Introduze trei colegi pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. O persoană în plus de la PPE. Am închis votul. Se respinge. 283. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Ar trebui să fie respins, dar verificăm oricum. Am deschis votul. O persoană în plus de la PPE, din nou. Am închis votul. Se respinge. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două sute optzeci și șase pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 290 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21 de la ITRE pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ...295-296 identice pentru... ...împotrivă... ...abțineri... ...se respinge... ...281 pentru... ...împotrivă... ...abțineri... ...se respinge... 294 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 297 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23922 împreună pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. Verificăm. Am închis votul. Să resping. 292 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 160 pentru PP votează pentru? Deci voturi pentru. Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Compromisul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm. A votat toată lumea, am închis votul. Se adoptă. 303 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Trei doi în două părți. Partea întâi pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm, este vorba de 305, îmi cer scuze. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. Deci devine caducă partea a doua din amendament. 306 și ITRE 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 307 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 10. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 339 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 24 itre pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 200, 340 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 341 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se pare că se respinge, dar haideți să verificăm oricum. Am închis votul. Se respinge. trei pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 344 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 342 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 346 și 163 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 347 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 349 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 350 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trei sute șaptezeci și 372 vot în bloc pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, am închis votul. Se respinge. Trei șapte unu pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 373 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 374 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 375 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trei sute optzeci pentru împotrivă abțineri se respinge. 381 pentru Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 382 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 383 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 387 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trebuie să trecem la amendamentul de compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Am trecut la considerente. Amendamentul 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaizeci și patru. pentru, împreună cu amendamentul 3 al raportorului și 3 de la ITRE. Deci e vot în bloc pe toate trei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul, o persoană în plus de la PP. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. Optzeci pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 85. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Optzeci și opt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum votăm electronic raportul modificat. O persoană plus de la PPE. Am închis votul. Se adoptă. Acum votăm propunerea de rezoluție pentru... Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Vom vota acum decizia de a deschide imediat negocierile pe baza raportului modificat și echipa de negociere urmează să fie compusă din președinte, raportor și raportori din umbră de la toate grupurile politice. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Mulțumesc foarte mult. Felicitări raportorului. Adesso, colleghi, passiamo al punto 11 all'ordine del giorno che è il voto eh, del rapporto. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul colegii noastre EVI și putem începe deja cu amendamentul 1. Amendamentul 1 cine este pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Uh, un vot de la PP în plus, votul s-a închis, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, Cred că suntem puțin obosiți, spune domnul președinte. Nu avem energie să ne ridicăm mâinile. Amendamentul 4 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. 6. Uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă.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 Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29. Pentru. Ba nu, spune domnul președinte, votăm compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 43. Pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 70 pe două părți, partea întâi pentru, împotrivă, Abține. se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotrivă, abțineri, Se pare că cele două mari grupuri au votat împotrivă, dar haideți să verificăm. A votat toată lumea. Uh, din nou un vot mai mult uh, la PPE. Votul s-a închis. Se adoptă. Deci nu au votat împotrivă uh, cele două mari grupuri. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. A votat toată lumea? Din nou un vot uh, mai mult uh, la PPE, ca de obicei. Uh, s-a închis votul. Se adoptă următorul amendament. 95 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 10 pentru, Împotrivă. abține se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă. abține se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. abține respins. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 111 al doamnei Faria. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Și ajungem la amendamentul 117 uh, uh, pentru, împotrivă, abțineri verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Prin urmare, vot electronic acum, vot final. S-a deschis votul. Din nou un uh, vot de la PPM+. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări uh, raportorei. ascultăm acum raportul colegei Pieti Kainen în legătură cu produsele organice și etichetarea acestora. Și începem cu amendamentul 48 de respingerea propunerii. Cine este pentru? Împotrivă? Abține respins. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 144. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. S-a deschis votul. Un, vet, un vot în plus de la PPE. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 145. pentru, 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 147. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 148 pentru, împotrivă, abține respins. Amendamentul 11. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 149. Cine este pentru? Nu. Amendamentul 150 se corectează, domnul președinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 151 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 154. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se uh, adoptă. 155. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 156. Pentru împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis sau nu? Uh, un vot din nou în plus de la BPE, a votat toată lumea, deci votul s-a închis, se adoptă Îmi cer scuze, spune domnul președinte, dar uh, anumite grupuri sunt împrăștiate în sală, deci nu pot întotdeauna să mă lămuresc. Compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 166. Uh, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 167. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 171 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 172. Își cer scuze, domnul președinte. Uh, votăm amendamentul 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 177. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 178 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 179 pentru, Votăm 179. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Urmează compromisul 3. Există un amendament uh, oral, dăm cuvântul raportorului. Uh, Domnule președinte, amendamentul oral uh, elimine următorul text din compromis. Transitional period of 20 years with the possibility of an extension. And this is negotiated. Aceste lucruri au fost negociate cu ceilalți raportori din umbră. Foarte bine. Sunt obiecții la amendamentul oral? Nu. Atunci, haideți să votăm compromisul 3, împreună cu amendamentul oral al raportoare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 191. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 192, 193, 194, 195 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 196. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 201. Cine este pentru? împotrivă, abțineri verificăm. A votat toată lumea, din nou un vot în plus la uh, PPE. S-a închis votul, se adoptă. Votăm Amendamentul 198, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 199, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 205. Cine este pentru? Împotrivă abțineri respins. Amendamentul 208. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. 210. Pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 14 și 211. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 213. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 214. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 216. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm compromisul 4. Cine este pentru compromisul 4? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 219. Uh, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 221. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 224. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 225. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 226. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 228. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Un vot de la PP în plus. A votat toată lumea, votul s-a închis. Respins. Amendamentul 229. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 230 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 232 pentru... Ba nu. Își cere scuze, domnul președinte. Devine caduc. Pentru că s-a respins 226. Și votăm acum 234. Cine este pentru 234? Împotrivă. Abțineri. Respins. 235. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 236. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 237 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 238 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea, vot PP în plus, votul s-a închis, respins. Amendamentul 239 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 240, 241 și 242 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm acum compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. A votat toată lumea. Votul este închis, deci se respinge. Votăm 245 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 244 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Votăm acum 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 246 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Președintele rectifică. Am, uh, urmează să votăm. Am votat 246, dar era caduc, deși l-am respins. Și oricum era caduc și din cauza lui 245. Să trecem acum la 247 și 248 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm acum. A, este nevoie să verificăm? Sigur că da. A votat toată lumea? Deci votul este închis. Este respins. Trecem acum la 249, 250 și 251. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Toată lumea a votat, votul este închis, se aprobă. 253 pentru, împotriva abțineri, aprobat. 254 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 255 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm. A votat toată lumea? Votul este închis. Se aprobă. Iar acum amendamentul 256. Pentru, împotrivă, abține, respins. 257 se respinge. 258 pentru, potrivă, abțineri, respins. 259 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Toată lumea a votat? Votul e închis. Aprobat. Iar acum amendamentul 260 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 261 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 262 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 264 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 275 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 277 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 282 pentru, împotriva, abțineri, Respins. 283 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 284 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 285 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 286 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 287 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 288 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 289 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Iar acum 296-297 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 299. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Aprobat. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. opt acum. Pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 310 pentru, împotriva, abțineri, respins. 313 pentru, deci 313 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 314 deci pentru, împotrivă, abțineri, respins. 316 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 321 pentru, 322, vă rog să mă scuzați, împotrivă, abțineri, respins. 323 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 324 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 325 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 326 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 328 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 330 pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 332 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 331 pentru, împotrivă, abținere, respins. 333 pentru, împotrivă, da. Haideți să verificăm aici. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Aprobat. 334 pentru, împotrivă, abținere, aprobat. 363 pentru 363 împotrivă abținere respins. ...365 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. trei pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 385 pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 392 pentru, împotrivă, abține, respins. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. ...396 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis, se aprobă. unu pentru, împotrivă, abțineri, respins. 402 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 406, 407 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 409 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 411 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 412 pentru, Împotrivă. Abțineri. Aprobat. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. No, trecem acum la compromisul 1 pentru. Împotrivă. Se aprobă. Da, se aprobă, spune președintele, dar haideți să verificăm. Votul s-a închis. Se aprobă. Iar acum votăm cincizeci și șase pentru, împotrivă, abțineri, aprobat. 57 nu. Trecem la 59, spune președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 62 pentru, împotrivă, pe abțineri, se aprobă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Iar acum amendamentele 4 și 79 împreună pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 81 pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 83 pentru, împotrivă, abținere, respins. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 85 pentru, împotrivă, se aprobă, deci. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Iar acum numărul 6. Pentru, împotrivă, Amendamentul 6 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se aprobă. 90. Împotrivă. Se abțineri se aprobă. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 92 pentru. Abțineri respins. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 94 Respins. 95 pentru împotriva abține respins. Împotriva, se respinge. 97 pentru împotrivă abțineri se respinge. 98 pentru împotrivă respins. 99 pentru, împotrivă, respinge. 100 pentru, pentru, se respinge. Chi si astiene respinto. Emendamento 105 pentru se, obține, se respinge, 106 se respinge. Trecem acum la amendamentul 109, pentru că 107 și 108 au fost respinse. respinse. Deci 109 pentru. Se respinge. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. se adoptă. O sută doisprezece. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 115 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 116. 116. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 118. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 126 pentru că cele dinainte au devenit caduce. Deci 126 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. O pentru Împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. 132 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Am închis votul, se adoptă. Acum votul final. Electronic am deschis votul. A votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Acum uh, vom uh, trece la avizul domnului Patricello.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 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7. Vot pe părți. Partea întâi. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm?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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. PPE. Ce face? Haideți că repetăm. 21. Pentru. Împotrivă. Verificăm. Am închis votul. Se respinge. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Am închis votul. Se adoptă. 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Am închis votul. Se adoptă un vot în plus pentru. 26 cu amendament oral din partea socialiștilor și democraților. Raportorul, mulțumesc, domnule președinte. Au fost înlocuite cuvinte, cuvintele always be guaranteed de cuvântul have. Members of Parliament should have the possibility of obtaining a full and exhaustive reply from commissioners designated. Ci sono obiezioni all'emendamento orale? Există obiecții la amendamentul oral? Se pare că nu. Deci, haideți să votăm la 26 cu amendamentul oral pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 33. Vot pe părți. Partea întâi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm. Se pare că s-a respins, dar verificăm oricum. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm avizul, proiectul de aviz modificant electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Și se adoptă. Felicitări domnului Patricello. Haideți să luăm o pauză mică de două minute. Toată lumea care vrea să plece poate să iasă și noi ne putem întoarce la treabă. Dear colleagues, I think that it is... Stimați colegi, haideți să reîncepem. Am avut astăzi o, o sesiune foarte lungă de voturi. Am terminat cu voturile și putem începe cu discuțiile comisiei noastre. Trecem la punctul 14 este vorba despre avizul pe care îl uh, dăm noi la raportul jurii, raportul anual cu privire la aplicarea legii comunitare. Și pe această temă voi da cuvântul doamnei Guteland, doamna raportor, și vom începe să discutăm uh, avizul cu raportorii din umbră. Avem aici în sală niște studenți de la Universitatea din Palermo și colegul meu, domnul profesor Mao, este aici cu ei în Parlament, deci le urăm bun venit în comisia noastră. Doamna Guteland, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Da, evident, este o adevărată provocare să discutăm un asemenea raport tocmai după sesiunea de vot, dar mă bucur că au rămas totuși câțiva colegi în sală, spune vorbitoarea. După cum ați spus, jurii este comisia competentă. Este important să discutăm despre transpunerea legilor europene la nivel național în fiecare zi în Parlament ne străduim foarte mult să schimbăm politicile de mediu și să decidem legislația în acest domeniu. Ce se întâmplă după ce votăm noi, se întâmplă uneori ca regulile să nu fie puse în aplicare. Și aceasta este o problemă pe care trebuie să o discutăm mai des. Ce se întâmplă? Ei bine, uneori statele membre întârzie în transpunerea directivelor în legislația națională și apoi companiile, persoanele depune plângeri în fața depun plângeri în fața comisiei. Apoi uh, avem și proceduri de încălcare a obligațiilor. Comisia duce statele membre în fața tribunalului și Acestea sunt provocări cu care ne confruntăm și noi. Ei bine, în avizul meu eu am încercat să mă concentrez pe aspectele importante pentru legislația noastră. O mai bună implementare a legislației de mediu a fost o prioritate în planul de acțiune. Multe țări din UE nu își asumă suficiente responsabilități atunci când vine vorba despre uh, Uh, legislația de mediu, aceasta nu este implementată sau nu este implementată corect. Raportul cu privire la aplicarea legii comunitare arată că majoritatea uh, cauzelor care au fost aduse în fața tribunalului de către Comisie pentru uh, implementarea întârziată, e bine, foarte multe din ele se referă la mediu, multe dintre ele la sănătate publică și drepturile consumatorului și apoi sunt câteva Uh, care se referă la directivele legate de emisii. Este vorba despre a doua categorie ca mărime de cauze uh, la, caz, la procedurile de infringement. Din 1300 de astfel de proceduri, 334 sunt legate de politicile de mediu. Deci, iată, ne confruntăm cu, um, cu niște provocări foarte importante. În avizul meu, eu fac apel la comisie să-și continue procedurile formale în încălcarea obligațiilor, mai ales acolo unde acordurile informale nu funcționează. De asemenea, am fost foarte clară că punerea în aplicare și transpunerea actelor europene nu înseamnă că trebuie să ne reducem nivelul de ambiție atunci când vine vorba despre politicile de mediu și de sănătate. Atunci când vine vorba despre plângeri, Comisia își ia foarte mult timp pentru a le gestiona. Cetățenii și companiile și organizațiile trebuie să se poată bucura de mai multă celeritate din partea Comisiei toate aceste lucruri arată că Comisia trebuie totuși să aibă o marjă de manevră pentru a stabili prioritățile, mai ales când vine vorba despre cazurile strategice, când e vorba despre interesele Uniunii, pentru că și resursele sunt limitate. În cadrul programului REFIT și având în vedere simplificarea uh, reglementărilor, uh, trebuie să spun că nu trebuie să permitem ca refit să fie un pretext pentru reducerea nivelului de ambiție în politicile noastre. Aici trebuie să mă refer și la suprareglementare. Avem nevoie de o nouă definiție. Sigur că putem să criticăm regulamentele greoaie, dar trebuie să fie clar că Uniunea Europeană are dreptul de a impune reguli mai stricte Aștept să aud punctul de vedere al colegilor și sper că vom avea un uh, echilibru uh, foarte bun la sfârșit în ceea ce privește transpunerea. Mulțumesc foarte mult din partea PP Van den Kendelaer, domnul Van den Kendelaer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc, doamnă raportor, pentru propunerea sa în legătură cu uh, raportul anual numărul 30 și 31 în legătură cu modul în care se aplică legislația comunitară. După cum, uh, comunitar, după cum putem vedea în uh, rapoarte, uh, statele membre trenează în ceea ce privește implementarea legislației pe probleme de mediu. Țara mea, Belgia, nu este unul dintre cei mai silitori elevi ai clasei. Uh, Uh, e pentru prima dată când redactăm un aviz în comisia noastră, ori acesta este un semnal puternic. Noi uh, vom uh, încerca să înaintăm câteva amendamente din partea grupului nostru, dar acum pot să transmit câteva aspecte doamnei raportor. Noi sperăm că Comisia, în legătură cu noul său proiect pilot, va reuși să promoveze o cooperare mai strânsă cu autoritățile naționale, locale și regionale. În al doilea rând, trebuie să existe o legislație care să aibă în minte pe cetățeni pentru a fi ușor de implementat. Împreună cu toți protagoniștii și actorii interesați ar trebui să vizăm exact uh, aceste lucruri, pentru că legile ar trebui să fie mult mai uh, practice și să acționeze în beneficiul cetățenilor. Apoi, în al treilea rând, consider că este foarte important uh, um, să se respecte principiul subsidiarității când vine vorba de legislația de mediu. În același timp, trebuie să înțelegem faptul că prosperitatea economică uh, a tuturor vine de pe urma unor reguli armonizate uh, statele membre uh, pot și ele să inițieze legi, să vină cu reguli, dar acestea trebuie monitorizate strâns. Acestea fiind spuse, mulțumesc mult, doamne raportor, și sunt gata să cooperăm și de acum înainte. Vă mulțumesc. Mulțumim. Iar acum, din partea CER, domnul Dormand. Mulțumesc. Comisia poate fi supravegheată poate supraveghea uh, activitatea statelor membre și la rândul său poate fi supravegheată atunci când există probleme de implementare a legislației. Uh, Până la urmă, Uniunea Europeană funcționează pe baza principiului statului de drept. Statele membre trebuie să se alinieze de asemenea legislației comunitare. Aici există însă o mare problemă pentru că Comisia nu are politicile sau resursele necesare pentru a identifica și gestiona uh, toate cazurile în care nu se implementează așa cum trebuie legislația europeană. Comisia ar trebui uh, să facă din implementarea legislației europene o prioritate politică reală. Și aici ar trebui să lucreze de aproape cu Parlamentul care este uh, obligat uh, să tragă la răspundere Comisia. Este colegiuitor așadar și uh, Parlamentul trebuie să se asigure că se respectă și ritmul de implementare. ONG-urile și companiile pot uh, să se plângă și ele de uh, neaplicarea legislației uh, um, comunitare de către autoritățile naționale, însă Comisia trebuie să se asigure că există transparență atunci când vine vorba de procedurile de încălcare. Trebuie implicați așadar cetățenii și asta într-o manieră adecvată și tot trebuie făcut la timp. Trebuie așadar luate în calcul toate plângerile înaintate comisiei. De asemenea, Comisia ar trebui să investigheze la timp uh, neimplementarea legislației uh, uh, în ceea ce privește mediul înconjurător, pentru că aici apar riscuri pentru sănătate. Toate aceste norme trebuie aplicate foarte clar, pentru că așa venim în sprijinul coeziunii sociale și în sprijinul respectării drepturilor cetățenești. Bineînțeles, nu trebuie să uităm de principiul subsidiarității și proporționalității. De asemenea, uh, cetățenii și organizațiile uh, societății civile uh, se așteaptă ca noi să venim cu seturi de legi pe care aceștia se pot baza. Ei nu-și doresc uh, o distorsionare a concurenței, iar Comisia trebuie să fie conștientă de toate obstacolele care există în calea cetățenilor atunci când ei uh, doresc uh, să obțină, de exemplu, niște decizii clare în instanțe. Acest lucru este absolut esențial, mai ales în ceea ce privește instanțele internaționale. Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă statele membre e reprezentată de peisajul juridic foarte divers. Asta poate duce la probleme în ceea ce privește uh, coordonarea, mai ales atunci când se schimbă guvernele. Există probleme și în ceea ce privește lipsa de coordonare sau de cooperare uh, la nivelul organismelor administrative, pentru că așa uh, devine greu uh, să se aplice în practică dispozițiile legislației comunitare. Transpunerea în legislația națională a legilor comunitare adesea reprezintă o sursă pentru proasta aplicare a legilor uh, Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia poate și ar trebui să facă multe pentru a se asigura că uh, se implementează așa cum trebuie uh, directivele. Comisia așadar trebuie să se asigure că se pune în aplicare legea așa cum trebuie. Există une întârzieri din această perspectivă la nivelul anumitor state membre, iar aici Comisia ar putea să uh, ofere informații uh, printr o printr-o bază de date uh, ușor de utilizat. Asta ne-ar putea oferi informații cu privire la neaplicarea uh, legilor europene de către statele membre. Vă mulțumesc! De asemenea, aș dori să mulțumesc raportoarei. Mulțumim. Din partea GUE, doamna Conecinen. Aș dori și eu să mulțumesc um, raportarei și aș vrea să spun și eu la rândul meu că Comisia uh, Europeană nu poate acționa ca și un uh, guvern uh, a statelor membre, chiar dacă uneori își atribuie această funcție. Uh, comisia nu poate să se amestece uh, în problemele interne ale statelor naționale pentru că acestea au propriile lor sisteme juridice. Cred că adesea uh, avem de-a face cu un haos care persistă la nivelul statelor membre. Cred așadar că Comisia uh, ar trebui să-și evalueze propria muncă, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare sau nepunerea în aplicare a anumitor legi. Adesea această minge este aruncată în terenul statelor membre. Eu cred că acest lucru nu este neapărat necesar. Uh, ar, am putea să constatăm că adesea Comisia Europeană este cea care face erori, iar dacă noi ne dorim chiar uh, ca, uh, ca dreptul european să fie cu adevărat uh, pus în practică, Comisia trebuie să-și revizuiască mai întâi propriile greșeli. Adesea există contradicții în ceea ce privește interpretarea dispozițiilor care trebuie puse în aplicare. Dragi colegi, Trebuie să vă spun că sunt anumite um, chestiuni care ne parvin uh, din partea Comisiei, care nu pot fi înțelese și care sunt foarte greu de pus în aplicare. Ar trebui așadar să știm cum uh, facem pentru a putea rezolva problema. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că există Uh, două unități de măsură pe care le aplică uh, Comisia Europeană. Ceea ce Comisia acceptă într-un stat, nu acceptă într-un altul. Uh, există mari diferențe între statele mari și statele mici, între statele vechi și statele noi membre ale Uniunii Europene iar Comisia Europeană are o abordare diferită vis-a-vis -vis de state diferite în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației comunitare. Ar trebui spus uh, că Comisia abuzează uh, de uh, condiționalitățile ex ante. Această Situația presupune că încă o dată Comisia își abuzează prerogativele în raport cu statele mai mici, mai sărace sau mai puțin puternice în ceea ce privește fondurile europene. Iar Curtea de Justiție ar putea să dea dreptate acestor state, însă ele trebuie să se uh, adreseze mai întâi Curții Europene de Justiție în ceea ce privește folosirea acestor fonduri uh, europene. Adesea, Statele mici sunt cele care trebuie să găsească o soluție, uh, ori poate acestea nu au întotdeauna curajul de a se adresa Curții Europene de Justiție de frica retragerii fondurilor europene. Eu aș dori să subliniez și faptul că Comisia ar trebui eventual să ia în calcul uh, ansamblul statelor uh, membre. Ar trebui mai întâi să solicităm ca aplicarea directivelor să se facă peste tot, la fel, pentru că dacă în anumite state membre se aplică legislația europeană și în altele nu, am putea ajunge să avem probleme. Până la urmă aici există o luptă între statele mari și statele mici. Iar uh, faptul că anumite directive nu se aplică uh, poate avea repercursiuni asupra sănătății uh, cetățenilor statelor noastre. Eu aș avea câteva amendamente de propus, dar trebuie spus că nu întotdeauna situația se datorează vinei statelor, vinii statelor membre. Comisia trebuie să facă dovadă de bun simț, pentru că de foarte multe ori statele membre fac tot posibilul, însă modul în care se comportă Comisia în anumite caze, în cazuri în raport cu anumite state membre, este absolut uh, uh inacceptabil din partea unui organism al uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc! Mulțumim! Iar acum, din partea FTD, domnul Peticini. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc, domnule raportor, pentru munca sa excelentă. Cetățenii europeni ar trebui să poată să înțeleagă uh, într-o manieră transparentă, eventual pe internet, ceea ce se întâmplă în ceea ce privește standardele și dispozițiile. Ei ar trebui să știe exact când uh, a fost transpusă legislația europeană, legislația națională. Ei ar trebui să se poată asigura de uh, corecta implementare a acestor uh, state membre. Acest mecanism de încălcare este unul minunat, dar cetățenii nu au acces la informațiile pe care Comisia le transmite statelor membre. Vorbim despre proiecte pilot în desfășurare, vorbim despre mici comisii care uh, reprezintă interese locale, care însă au uh, eșuat în a obține informații din partea uh, comisiei. Statele membre și Comisia adesea nu au nu au dat cetățenilor răspunsurile uh, cerute, mai ales uh, atunci când legislația europeană nu a fost aplicată. Nu știm ce s-a întâmplat uh, până la urmă cu statele care au încălcat legislația și împotriva cărora s-a lansat o procedură de încălcare. Până la urmă, cetățenii sunt cei care plătesc amenziile pe care le primesc statele membre și, de asemenea, au de plătit în termenii sănătății proprii. Atunci când un stat membru este supus procedurii de încărcare, uh, procedurul reprezintă, procedura reprezintă o povară, ori acest procedeu trebuie uh, totalmente uh, revizuit. Mulțumim. Dau acum cuvântul Comisiei pentru a putea face comentarii în legătură cu acest subiect. Domnul Van Kempins, din partea Comisiei, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați trecut acest subiect pe ordinea de zi a comisiei uh, dumneavoastră. E pentru prima dată când se întâmplă asta, iar uh, noi, la nivelul comisiei, ne bucurăm uh, că punerea în aplicare legislației comunitare a fost pusă pe ordinea de zi pentru atenția membrilor dumneavoastră. Într-adevăr, legislația de mediu se află pe lista priorităților esențiale ale um, comisiei a ocupat adesea locul 2 în uh, lista priorităților uh, noastre în anii 2012 și 2013, iar pentru 2014 situația nu s-a schimbat. Până la urmă, buna implementare face uh, parte din uh, pachetul care vizează buna uh, guvernare. Într-adevăr, uh, o mai bună reglementare presupune uh, modul în care putem analiza felul în care legislația este uh, gândită și apoi uh, implementată statele membre, apoi evaluată, revizuită și reformată. Trebuie să spun că reformarea nu presupune o reducere a standardelor cum a ci, cum a spus uh, pe bună dreptate doamna raportor, uh, presupune îmbunătățiri uh, și o analiză pentru a vedea dacă legislația încă își atinge scopurile. Legislația comunitară reprezintă un achii extrem de voluminos, foarte multe legi trebuie aplicate corect, și e clar că trebuie să vedem dacă legile funcționează și apoi să tragem anumite concluzii pe baza uh, unor evaluări extrem de uh, detaliate a tuturor acestor uh, fapte. În ceea ce privește transparența, acest subiect este unul asupra căruia vă aplicați cu dedicație iar uh, aici trebuie spus că acum 13 ani s-a constituit un cadru pentru modul în care uh, se poate comunica mai transparent uh, cu cei care înaintează plângeri. Comisia înainte să ajungă să ia decizii atunci când primește uh, plângeri, uh, explică exact uh, de ce se iau anumite măsuri, iar cel care a înaintat plângerea patru săptămâni la dispoziție pentru a răspunde la măsurile luate de comisie și abia după aceea se închide cazul respectiv. Facem totul, bineînțeles, respectând un cadru temporal în conformitate cu procedurile administrative existente. Deci respectăm uh, uh, calendarul. Poate procedura nu este uh, urmată întotdeauna după litera uh, regulamentului atunci când procedura este foarte complexă, dar atunci ia legătura cu persoana care înaintează plângerea și cu statele membre. Se încearcă obținerea un dialog structurat cu statele membre, bineînțeles respectându-se anumite etaloane în conformitate cu anumite reguli, ori asta ne permite să găsim soluții rapide. Dacă statul membru nu le aplică, atunci se trece la etapa următoare, și anume uh, procedurile formale de încălcare. Aș dori să menționez că în acest pachet uh, al unei mai bune uh, reglementări, aceste proceduri reprezintă doar un singur element pentru a obține ceea ce ne dorim. Mai sunt și altele. Sunt instrumente precum Uh, implementarea, evaluarea implementării, uh, prin care noi asistăm uh, statele membre pentru a putea implementa mai bine legislația comunitară. Într-adevăr, există legi care lasă o anumită marjă de acțiune, iar atunci Comisia poate oferi sfaturi pentru o bună interpretare și o bună înțelegere a legislației de către statele membre. Acest lucru a fost menționat și de eurodeputații care au intervenit. Uneori, însă, într-adevăr, se ajunge în instanță, însă acesta uh, nu trebuie să fie un obiectiv, ci doar un instrument existent. Asta în acest uh, cadru al pachetului pentru o mai bună uh, reglementare. Mulțumesc. Mulțumim și noi, domn președinte. Înainte să dăm din nou cuvântul doamnei raportor, aș dori să fac uh, un scurt comentariu în legătură cu ceea ce a spus Comisia. Este foarte clar faptul că vom uh, vorbi despre mai bună reglementare, dar de asemenea și despre mai puține legi care ar trebui să fie emise la nivelul uh, Uniunii Europene pe viitor. Cel puțin aceasta este intenția Comisiei. Este foarte clar așadar că vom avea mai mult timp la dispoziție pentru a discuta cu Comisia modul în care Comisia își imaginează că poate implementa anumite anumite legi noi. Așadar, în următoarea perioadă, probabil vom uh, aloca din ce în ce mai mult timp comisiei pentru a veni aici să ne explice uh, cum uh, își imaginează că s-ar putea implementa noua legislație. Iar acum, pentru a încheia această dezbatere, dau cuvântul doamnei raportor, doamnă Gutland, dacă doriți, puteți adăuga ceva herr ordförande. Tack eh, såväl till kommissionen som till mina kollegor. Da, vă mulțumesc. Țin să mulțumesc reprezentantului comisiei și tuturor colegilor care au participat la dezbatere, pentru că este foarte util să putem asculta toate aceste puncte de vedere. Am eh, remarcat într-adevăr că există cumva un eh, numitor comun și această dorință de a găsi o manieră comună de a rezolva problemele care ne confruntăm în implementarea legislației. Și, într-adevăr, este nevoie că atunci când uh, ne hotărâm, când, când luăm o decizie, e bine, este într-adevăr necesar să fim siguri că acea legislație va fi validă, că implementarea va fi posibilă, că instrumentul juridic va fi eficient. Apoi, în ce privește amendamentele mă bucur să uh, văd une, multe dintre ele, mai ales, de exemplu, din, punctul, uh, din partea PPE-ului. Vom încerca să le integrăm uh, uh, în măsura posibilităților. În același timp, totuși, uh, nu trebuie nici să uh, scădem nivelul ambițiilor noastre așa cum le exprimăm în aviz. Deci, cred că este important să subliniem această nevoie, nevoia unei uh, ambiții de un nivel ridicat în ce privește standardele în acest domeniu. Ci, da, poate că este nevoie de un pic mai multă pedagogie și din partea comisiei, de mai multă transparență, pentru că este nevoie de așa ceva în domeniul mediului, în domeniul sănătății pentru cetățenii noștri. Deci eu cred că trebuie să menținem uh, clar acest punct în avizul nostru din partea comisiei noastre. Deci, în încheiere, mulțumesc uh, tuturor și pentru ce ați făcut până acum și pentru eforturile care urmează. Vă mulțumesc. Thank you very much. And now we... Vă mulțumim. Iar acum să vedem programul care ne așteaptă. Ce ne-a mai rămas? Deci, pe, până pe 19, nu, se corectează domnul președinte, până pe 19 mai trebuie depuse amendamentele, iar votul în Comisia Envi pe 16-17 iunie, iar apoi un alt vot în comisie în iulie și vot final în plenară în septembrie. Iar acum să trecem la următorul și ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi și anume o obiecție pe baza regulii 106, uh, retragerea pe lista Uniunii anumitor uh, ingrediente aromatizante. O obiecție ridicată de către Elisabeta Gardini și voi da cuvântul imediat să ne poată explica motivele acestei obiecții, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bineînțeles, vorbesc și pentru colega noastră Renate Sommer, care nu a putut fi alături de noi astăzi după amiază. Este implicat într-o reuniune a raportorilor din umbră. Însă amândouă suntem uh, foarte ferme în textul pe care îl propune, pentru că, vedeți, Comisia propune să retragă de pe această listă 5 substanțe, ingrediente aromatizate de pe lista celor uh, aprobate deja. Vorbim aici despre 5 substanțe care sunt utilizate în peste 2000 de uh, formule de arome și care se referă la 16 categorii de alimente. Mi se pare că este important să subliniem, dacă mai trebuie a spus, că această decizie nu este motivată de vreun oarecare risc minim pentru sănătate. Întrucât comisia însă și a spus că decizia aceasta nu este legată de vreun risc pentru sănătate ci că, de fapt, ă, sunt niște motivații de procedură și tehnice în spate. Dat fiind că aceste ingrediente sunt pe piață deja încă din anii 70 și sunt considerate ca fiind sigure, sunt folosite și considerate sigure inclusiv de către alte organizații în afara UE, în Statele Unite. Mă gândesc și la Comisia Comună a Experților a OMS-ului, mă gândesc și la organiz- și la FAO, la ONU de asemenea. În plus, mai este un aspect aici care, după părerea noastră, explică și obiecția noastră, și anume problema principiului de proporționalitate. Tocmai când vorbim despre acest angajament de a merge către o mai bună reglementare. Deci, da, e clar, Trebuie să garantăm anumite norme și standarde de procedură, însă însă cred că în acest caz, pentru aceste cinci substanțe, constatăm doar următorul lucru. Termenele prevăzute pentru niște proceduri nu au fost respectate. Ori, dacă considerăm că vorbim doar despre cinci substanțe care n-au depus niște dosare de documentare la timp pe o, pe o listă de uh, mai multe mii de substanțe pe care industria le, uh, le folosește și pentru care a furnizat dosarele de informare, bine, eu, vedeți, cred că pe ansamblu industria și-a făcut datoria destul de bine. Chiar dacă, da, mai sunt și momente în care nu a funcționat totul foarte bine. Însă, iată, rolul nostru este câteodată nu doar să controlăm uh, munca Comisiei Europene, dar și să reamintim acest principiu de proporționalitate. Și uh, asta este cazul aici, pentru că altfel noi considerăm că am fi tocmai într-un caz de aplicare excesivă a normelor ceea ce până la urmă dă una și uh, industriei de profil și lucrătorilor și nici n-ar aduce vreun beneficiu consumatorului în general. Pentru că ă, paguba ar fi mai mare decât eventualul avantaj. În plus, asta ar însemna că industria de profil ar trebui să reorganizeze o serie întreagă de activități, mai ales că în această industrie avem atâtea IMM-uri în acest ă, domeniu al producției de alimente. Iar dacă ne gândim la problema competitivității din uh, sectorul acesta, ei bine, eu aș spune că principiul uh, unei mai bune legiferări trebuie să fie aplicat aici, dacă dorim ca aceste IMM-uri să rămână competitive și să poată crea în continuare locuri de muncă, având în vedere perioada prin care trecem. De aceea, având în vedere că datele cerute au fost între timp trimise comisiei, uh, urmează să fie transferate și către EFSA pentru analize, eu cred că comisia ar putea să revizuiască, să reconsidere propunerea sa uh, înainte de a uh, continua procedura legislativă. De aceea, cred că în acest context, unde vedem bine că uh, relansarea economică e plăpândă, ar trebui să fim prudenți. În plus, cred că ar fi și abordarea cea mai normală în cadrul strategiei generale UE în ceea ce privește relansarea economică uh, și favorizarea locurilor de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, iar acum dăm cuvântul doamnei Melior. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spunea și antevorbitoarea, este vorba despre o listă de 5 ingrediente aromatizante. Aici vorbim despre niște substanțe chimice. Termenele uh, nu au fost depășite cu câteva luni și cu peste un an pentru depunerea dosarelor uh, informative. Bine, eu sunt de acord că e poate un, un argument de natură birocratic, eh, birocrație pe care criticăm eh, mereu în cadrul acestei strategii de unei eh, mai bune reglementări. Însă, mai sunt și alte aspecte aici. Nu e vorba doar despre așa niște aspecte birocratice. Însă sunt și niște îngrijorări legate de utilizarea acestor substanțe, riscul de toxicitate eventual și astfel de chestiuni trebuie luate în serios, pentru că e vorba despre sănătatea consumatorului până la urmă. Acum, da, sigur, ce, uh, care este punctul de vedere al fabricanților? Sigur, știm că substanțele sunt prezente pe piață de mult timp, uneori de peste 50 de ani și, într-adevăr, FAO Organizația Mondială a Sănătății n-au considerat deocamdată că ar fi riscante. Însă, nu neapărat, nu, lucrurile nu stau neapărat la fel uh, în toate cazurile. Există totuși uh, și niște îngrijorări privind anumite efecte negative și EFSA are în vedere noi studii, deci ar trebui să fim într-adevăr prudenți față de acest dosar. Să vedem ce spune Comisia, de fapt, că Organizația Mondială a Sănătății și FAO de fapt, împărtășesc aceste temeri ale agenției EFSA. Deci, poate că merită să uh, analizăm mai îndeaproape și să clarificăm uh, aceste uh, dubii, aceste îndoieli privind existența unui risc. Deci, ar fi mai bine să așteptăm avizul final EFSA. Ați dori să adăugați ceva? Da, mulțumesc. Propunerea mea este să dăm cuvântul Comisiei Europene mai întâi. Pentru că, cine știe, poate multe de întrebările noastre își pot uh, primi răspunsul încă de pe acum. Da, într-adevăr, e nevoie de anumite clarificări de ce anume Comisia a luat această inițiativă. Deci poate ar fi bine dacă Comisia ia cuvântul. Da, după cum știți, în general dăm cuvântul întâi deputaților și apoi comisia răspunde dacă este nevoie de niște clarificări. Sigur că da. Deci, orice întrebare pe care deputații o vor ridica acum, va primi răspunsul apoi. Deci, dacă sunteți de acord acum, urmează să dăm cuvântul domnului Verstfagen șef de unitate în cadrul uh, comisiei care sperăm va putea răspunde acestei obiecții și după aceea, deci, um, eventual, uh, cuvântul rămâne deschis și pentru alte întrebări. Să ascultăm comisia. Thank you, uh, Mr. Chairman, and I think it's... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că, așa cum spuneau și unii antevorbitori, Trebuie clarificat un pic contextul acestei uh, propuneri de regulament uh, prin care uh, cinci substanțe aromatizante ar fi retrase de pe lista generală. Această listă încă din 2010 s-a prevăzut că urma să fie revizuită în următorii 5 ani. Vorbim despre un regulament uh, care data inițial încă din 1996, apoi regulamentul din 2008 privind aceste substanțe aromatizante și aromele din a revizuit atunci termenul limită de revizuire și la vremea respectivă aveam un simplu registru al aromelor și substanțelor aromatizante. E bine, lista aceasta a fost instituită prin, uh, într-un regulament al Comisiei din 2012 și are peste 2000 de substanțe. Printre ele s-a considerat uh, potrivit să fie uh, incluse acolo peste 400 de substanțe pentru care, la vremea respectivă, studiile de evaluare a riscului nu erau finalizate și pentru care încă um, mai erau necesare uh, date științifice. Dar s-a prevăzut atunci ca la un moment dat EFSA să intervină în proces și să finalizeze această evaluare a riscurilor eventuale. Și a fost atunci clar menționat în regulament că informațiile încă necesare urmau să fie furnizate până la o anumită dată limită. Iar dacă asta nu se întâmpla, ei bine, substanțele aromatizante respective ar urma să fie scoase de pe listă. Deci, concret în ceea ce privește siguranța, eh, unii au spus că este doar măsuri birocratice, eu aș spune că nu e așa. Pentru că, iată, EFSA a ridicat niște obiecții, are niște îngrijorări privind siguranța utilizării anumitor substanțe, Deci, substanțe care au fost incluse pe listă în 2011, dar cu anumite rezerve și cu condiția unor verificări ulterioare până la anumite date limite. Iar în cazul acestor cinci substanțe despre care vorbim acum, ă, de fapt, era vorba despre termenele cele mai lungi. Aveau la dispoziție până la sfârșitul lui 2013. Însă, până la sfârșitul decembrie 2013, pentru aceste cinci substanțe, uh, nu am primit, nu s-au obținut uh, date științifice suplimentare. Deci, industria de profil nu uh, a oferit aceste informații. Odată ce aceste termene au trecut, da, unele dintre dosare au ajuns cu un an mai târziu, altele un an și ceva, chiar în ianuarie acestui an. Mă gândesc la o substanță, în păcat nici măcar acum n-am primit dosare științifice. Deci, iată, nu facem decât să aplicăm ceea ce s-a prevăzut, dacă nu s-au respectat obligațiile de informare și de verificare. Deci, este vorba de aplicarea dispozițiilor prezente încă din textul inițial. Deci, cum spuneam, uh, avem chiar o substanță pentru care nici acum n-am primit studiile suplimentare, documentare necesare. Pentru alte substanțe s-au primit dosare de informare cu peste un an după expirarea termenului. De asemenea, uh, subliniez că Comisia a lansat acest pro proces de retragere de pe listă după o procedură de informare lansată în uh, martie de 2014. Moment la care am discutat întâi cu reprezentanții statelor membre în grupurile de lucru, deci uh, propunerea de uh, decizie a fost, bineînțeles, trecută prin procesul de evaluare a măsurilor de protecție sanitară și fitosanitară, deci diferite termeni au fost respectați, de asemenea OMC-ul a fost notificat și uh, trebuie să menționez și că Da, am luat în considerare aceste riscuri de perturbare a funcționării pieței, riscurile pentru întreprinderi. Deci, de fapt, am prevăzut și o perioadă de tranziție uh, o perioadă de tranziție în care uh, alimentele care conțin aceste ingrediente pot încă rămâne pe piață. Vorbim despre o perioadă de 9 luni înainte de intrarea în vigoare. Deci, iată, am prevăzut uh, și totuși uh, ceva flexibilitate pentru industrie. După cum spuneam, aceste cerințe de date științifice suplimentare nu țin de o nebunie birocratică, ci pornesc de la necesitatea asigurării siguranței cetățeanului. Și dacă avem ambiția să păstrăm standardele de sănătate și de siguranță ridicale, ridicate, nu avem cum să permitem uh, depășiri de acest gen a termenilor limită și nerespectarea cerințelor. Deci, cum spuneam, uh, unele dintre aceste studii au fost uh, trimise între timp, însă nici acum încă nu știm dacă datele care ne sunt oferite uh, vor reuși să uh, elimine îndoielile și îngrijorările de la care au pornit. După cum spuneam, uh, Comisia consideră că, de fapt, măsurile noastre ar fi proporționate, proporționale. Pentru că, oricum, prevedem și această perioadă de tranziție, în așa fel încât să nu perturbăm funcționarea întreprinderilor pe piață. Deci, eventual, uh, în această perioadă, sectorul poate să depună și noi cereri de autorizare. Deci, iată, nici, nici această posibilitate nu a fost utilizată de către industria de profil. Și încă un aspect. Am menționat mai devreme peste 400 de substanțe care în 2011 erau în această situație, se cereau studii suplimentare. E bine, pentru 406 studiile acestea au fost uh, trimise, dar pentru cinci de pe listă nu s-a întâmplat. Deci, vedeți, pentru peste 400, industria de profil a făcut efortul necesar să furnizeze datele uh, cerute și, deci, prin urmare, nu uh, se confruntă cu amenințarea de a fi scoase de pe lista ingredientelor autorizate. Deci, dar dacă nu am retrage de pe lista aceste 5, practic, uh, am introduce aici o situație de discriminare față de uh, toate celelalte întreprinderi care au făcut efortul de a furniza documentarea uh, necesară. Deci, iată de ce această măsură nu ar fi doar uh, proporțională, ci și nediscriminatorie. Mulțumesc. Ok. Madame Hawken? Doamna Hawken? just to say... Uh, Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei pentru răspuns. Dacă să zicem că industria de profil poate să folosească cuvântul cheie IMM e întotdeauna în siguranță, pot să spună, bine, produsul ăsta a fost pe piață ani de zile, o grămadă de produse toxice au fost pe piață ani de zile, asta nu e o justificare. Mă bucur, deci, foarte mult că lucrurile sunt luate în serios la comisie și că este respectată legislația. această sintagmă nouă, o reglementare mai bună, până acum nu a însemnat decât mai puțină reglementare sau reglementare deloc. Deci, eu cred că dacă este să reglementăm mai bine, trebuie să conlucrăm și lucrurile se fac într-o manieră foarte liberală. Deci, dacă aceste industrii ar fi, ar fi vrut să-și facă treaba așa ar fi făcut-o. Eu uh, lucrez în Parlamentul ăsta de 10 ani, după ce am lucrat 20 de ani în Parlamentul danez. Pot să vă spun din experiență că întârzierile se tot acumulează. Nu este o aluzie la adresa lui Giovanni, care e întotdeauna punctual, dar totdeauna asta se întâmplă. Toată lumea spune că nu contează timpul, trebuie să, să ne facem treaba, dar trebuie să apreciez faptul că am primit această rezoluție la vreme pentru că ni se spune foarte clar ce trebuie să facem. Eu nu sunt specialist, deci nu pot să spun eu din capul meu că există riscuri la adresa sănătății, dar am văzut acum documentația dumneavoastră și, uh, într-adevăr, așa este. Uh, și foarte adresea am văzut uh, IMM-uri și te uiți în spatele lor și vezi că sunt deținute de mari companii care nu vor să ofere informații și să folosesc de scutul IMM-urilor. Uh, Uh, mulțumesc din nou comisiei și uh, sper că nu tot ce, ce nu se mai reglementează va fi numit reglementare proastă. Mulțumesc. Președintele, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc și în numele raportorului din umbră care nu a putut să fie aici. Trebuie să-ți recunosc că este un dosar dificil pentru mine. Am câteva întrebări suplimentare pentru comisie. În primul rând, am înțeles eu bine că aceste cinci substanțe presupun riscuri de siguranță? Dacă nu sunt riscante, atunci perioada aceea de tranziție de 9 luni cred că este suficient de sigură. Deci poate că ne puteți explica un pic mai bine care sunt aceste riscuri și de ce au fost ele considerate atât de mari pentru a scoate aceste substanțe de pe piață în viitor, dar ele pot să rămână pe piață în următoarele 9 luni. Asta e întrebarea mea. Termenul limită era decembrie 2013, deci timpul a fost generos pentru producătorii acestor substanțe ca, să, ca ei să trimită studiile necesare. De ce nu au făcut-o? Este vorba despre companii foarte mici care pur și simplu n-au știut ce trebuie să facă sau nu au avut posibilitățile să o facă. Și ați mai spus că s-a discutat această retragere în grupul de lucru de profil de la Consiliu. Asta înseamnă că cei de la Consiliu au fost de acord cu scoaterea acestor substanțe de pe piață? S-a ținut vreo dezbatere la Consiliu? S-a votat? Uh, care a fost majoritatea? Dacă s-a luat o decizie cu unanimitate? Să se urmeze inițiativa Comisiei în acest sens? Mulțumesc, doamna Grosteț. Am ascultat explicațiile colegilor și ale comisiei și sunt din ce în ce mai nelămurită. Nu sunt de acord cu câțiva dintre colegii mei. Din informațiile pe care le am, știu că există întreprinderi care nu au putut să ofere toate informațiile în termenul limită cerut. Deci Spre deosebire de ce au spus colegii mei, trebuie să știți că în țările din sudul Europei există chiar foarte multe întreprinderi mici și mijlocii care uh, sunt producătoare de substanțe aromatizante, de arome și așa mai departe. Și nu, abții, nu aparțin de uh, concernuri mari. Deci, este fals să credem că ar, ar fi mai puternice decât sunt de, fa- de fapt. Din câte știu eu, există foarte puține IMM-uri care chiar se încadrează în această categorie. Să zicem că ni se spune că avem o substanță pentru care nu a fost prezentat niciun studiu și pentru alte substanțe studiile au fost trimise cu întârziere dacă am înțeles bine din uh, traducere. Și EFSA nu și-a dat încă evaluarea pentru, aceste din ur- pentru acestea din urmă. Deci să așteptăm să avem toate informațiile înainte să luăm o decizie subit, o decizie cu implicații economice uh, care poate avea un impact important asupra IMM-urilor. Aici există două probleme. Fie există o simplă întârziere explicabilă și cred că în acest caz, în logica mai bunei reglementări, putem să uh, ținem cont de dificultățile cu care se confruntă IMM-urile în aplicarea legii. În Parlament de ani de zile tot aud că oamenii trebuie să, că to- noi trebuie să susținem IMM-urile. Și atunci când vine vorba să le chiar susții, nu mai pune nimeni, uh, nu mai pune nimeni osul. Deci, haideți să așteptăm opinia EFSA. Dacă EFSA va spune că după studii serioase pe care, care au fost făcute pe nu știu ce arome alimentare și s-a constatat că există într-adevăr probleme, atunci, bineînțeles, luăm decizia. Dar, în momentul de față, nu avem informațiile acestea. Eu nu pot decât să mă bazez pe informațiile pe care le am deja. Uh, deci nu pot să spun decât că nu trebuie să penalizăm pe nimeni, trebuie să așteptăm toate informațiile. Nu putem să ne permitem cu lipsă de transparență adesea, cu informații contradictorii, cum putem uh, să luăm o decizie care afectează aceste IMM-uri. Trebuie să avem o opinie cât se poate de echilibrată, cât se poate de informată și obiectivă. Asta îmi doresc eu. Deci, eu cred că trebuie să existe un termen limită de reflectare înainte de, luarea oricărei decizii. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, următoarea vorbitoare, doamna de la E. Uh, Françoise a spus uh, ce voiam și eu să spun. Doresc doar să atrag atenția colegilor cu privire la imaginea negativă uh, pe care ne-o facem în fața cetățenilor și operatorilor economice dacă nu putem să rezolvăm acest tip de probleme. Dacă EFSA ne spune că aceste cinci substanțe sunt într-adevăr nocive, Uh, sau că nu sunt, atunci vom lua o decizie în consecință. Cred că trebuie să terminăm cu rigiditatea aceasta birocratică și așteptăm un răspuns din partea Comisiei. Thank you very much. Președintele, mulțumesc. În timpul dezbaterii am primit uh, uh, răspunsul la întrebare din partea Comisiei și acum voi da cuvântul Comisiei pentru ca ea să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Termenul limită pentru trimiterea studii, studiilor, conform regulamentului 872 din 212, acesta, acest termen a fost stabilit după consultarea părților interesate din uh, industria de profil. Deci am oferit uh, diferite tipuri, diferite termene limită pentru a permite uh, Uh, reprezentanților industriei să ne ofere studiile acestea la timp. Doresc să subliniez că în 2012 pe listă erau 411 substanțe în aceeași situație. Fie erau încă sub evaluare, fie așteptam studiile pentru ele. Și doar acestea cinci au rămas fără studii. Deci nu putem să spunem că a fost o cerință nerezonabilă, pentru că dacă, 4, dacă pentru 406 substanțe s-a putut, s-ar fi putut și pentru încă 5. În ceea ce privește riscurile, poate că nu m-am exprimat eu bine. Nu avem încă dovezile cum că riscul nu există nu avem nicio dovadă că sunt riscante, dar nu avem nicio dovadă că sunt complet lipsite de risc. De aceea tocmai este nevoie de aceste uh, studii suplimentare pentru a vedea dacă substanțele respective sunt chiar riscante pentru consum și că chiar trebuie să fie retrase de pe listă. Sau, din potrivă, putem conchide că substanțele respective sunt sigure. Deci atunci când spun că există preocupări legate de siguranță, uh, ideea este că nu avem nicio dovadă cum că ar fi sau nu sigure aceste substanțe. În uh, comitetul ad hoc am discutat aceste lucruri și măsura a fost votată aproape cu unanimitate 27 de state membre pentru și un stat membru s-a abținut. După cum am spus, o majoritate mare a statelor membre a votat pentru această decizie. Este vorba despre o procedură Uh, de reglementare aflată sub examinare. Uh, Consiliul, deci, va hotărâ săptămâna trecută să nu se, săptămâna viitoare să nu se opună acestui regulament. Am vorbit despre discriminare mai devreme. Am avut parte, am primit aceste studii pentru 400 de substanțe din cele 411. Aici se pune și o problemă de credibilitate a sistemului european. Dacă tot dăm o listă cu produse sigure, Parlamentul împreună cu Consiliul au stabilit o procedură conform căreia anumite produse pot rămâne pe listă și o procedură conform căreia substanțele trebuie retrase sau pot să fie retrase. De asemenea, au stabilit condițiile de autorizare uh, și pot să spun că atunci când am avut prima reuniune cu reprezentanții industriei să le spunem că termenul limită a expirat și că nu primisem studiile de la ei, uh, răspunsul a fost uh, nu credeam noi că comisia va uh, lua termenul limită atât de în serios. Pe păi cum să nu? Mi se pare normal să luăm termenul limită în serios. Deci, practic, noi am uh, impus un sistem, am făcut aceste termene limită, am propus și perioade de tranziție. Termenul din 2005, de exemplu, a fost amânat până în 2010. Pentru 411 substanțe am prevăzut o Uh, o perioadă de tranziție în care studiile care nu fusese trimise trebuiau să au putut să fie trimise și la sfârșitul acestei perioade mi s-a părut că mi s-a părut că am fost destul de flexibil Am decis că în cele din urmă nu au fost îndeplinite condițiile și cele cinci substanțe care au rămas fără studii au scos de pe listă. Au fost scoase de pe listă, dar asta nu înseamnă că au fost scoase definitiv, pentru că producătorii respectiv pot să uh, Uh, facă o nouă solicitare care, vor, care va fi evaluată de către EFSA și dacă EFSA consideră că, treb- că sunt sigure, atunci ele vor fi recomercializate. Au avut posibilitatea să facă deja acest lucru de câteva luni, dar nu am primit la EFSA nici o solicitare nouă. EFSA de ce nu a evaluat aceste studii? Procedura este foarte clară. Până în 31 decembrie 2012 puteau să fie trimise aceste studii și puteau să fie evaluate sub fosta, conform fostei proceduri de evaluare. Acum avem o procedură nouă, o procedură comună de autorizare stabilită pe, prin regulamentul 1331 din 2008 și EFSA trebuie să urmeze noile reguli pentru primirea solicitărilor și pentru evaluarea acestora. Și nu mai pot să spună că la un an după uh, expirarea procedurii vor evalua noile solicitări, voi revalua solicitările cu, uh, cu aceeași procedură ca, ca și cea din trecut. Pentru că EFSA trebuie să fie la curent, trebuie să Uh, de atenție produselor care uh, sunt pe deja pe piață sau vor să intre pe piață. Am prevăzut, după cum am spus, o perioadă extinsă de tranziție. Discuția a început acum foarte multă vreme. Termenele limită au fost uh, convenite cu reprezentanții industriei. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc foarte mult! Nu știu dacă Elizabeta dorește să adauge ceva, având în vedere că ea este cea care a obiectat. Brevemente. Da, voi fi foarte subțintă. Mulțumesc. Nu voi face altceva decât să reiterez faptul că nu știu ce se întâmplă cu această companie. Nu am reușit să mă întâlnesc cu reprezentanții săi, dar uh, din moment ce vin uh, dintr-o țară în care MM-urile adesea sunt reprezentate uh, de către micro-întreprinderi, aș solicita Comisiei să verifice cu atenție dacă nu cumva vorbim despre o situație uh, în care o micro, micro-întreprindere se confruntă cu foarte multe dificultăți, uh, încercând să țină capul la suprafață, având în vedere că există această mare uh, de uh, legi care vorbesc o limbă cu totul diferită de cea a mediului de afaceri. Vorbim până la urmă de întreprinderi care poate nu au suficiente abilități sau suficient personal pentru a putea înțelege dispozițiile și a le aplica. Deci, până la urmă, ține de Europa să ofere asistență companiilor pentru că aceștia să poată să își găsească locul printre aceste schimbări care deja trenează de mai multă vreme. Întreprinderile mici precum și micro-întreprinderile, în comparație cu întreprinderile mari, se află în stadii incipiente în acest proces de înțelegere. Doar 5 din 2500 de aplicanți se pare că nu au reușit să respecte termenul. Asta înseamnă așadar că 99,9% dintre companii respectă termenele limită. Vorbim așadar despre o cifră foarte mică, cea a întreprinderilor care nu au uh, reușit să acționeze la timp. Dacă bine mi-aduc aminte, patru dintre aceste cinci substanțe uh, deja făcuseră obiectul unor studii. Aceste studii pot fi transmise uh, către EFSA de către uh, direcțiile generale responsabile pe fond din comisie. Dacă asta se întâmplă, putem ajunge la rădăcină problemei și așa vom putea face progrese în uh, a proteja sănătatea cetățenilor uh, noștri, care, firește, este prioritatea noastră maximă. Firește, trebuie să oferim asistență companiilor, pentru că nu le este ușor să retragă substanțe, după care să le reintroducă pe piață. Procesul este unul foarte împovărător și costisitor pentru companii. Aceste substanțe sunt considerate a fi uh, uh, substanțe uh, periculoase de către anumite organisme internaționale. Vorbim despre substanțe mă scuzați, sunt substanțe care uh, sunt considerate a fi uh, fără riscuri de către organismele internaționale. Deci ar trebui să vedem puțin uh, cum stau lucrurile mai precis. Poate ar putea fi depășite aceste uh, obstacole administrative. Mulțumesc, domnul președinte. Acum cred că putem uh, încheia această discuție. Doar vreau să vă spun că votul Envi va avea loc pe data de 26 mai, iar în plenară, uh, dacă se adoptă proiectul de rezoluție, acesta va ajunge în plenară, deci în iunie. Putem încheia așadar discuția noastră de astăzi și ne revedem mâine la ora 10 cu membrii Comisiei membri, uh, Envi și la ora 9 cu coordonatorii. Vă mulțumesc foarte mult, ne vedem mâine!